persoane care este reținută pentru ca uh, aceasta să beneficieze uh, de un proces corect fără întârziere. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc, uh, doamnă comisar Damanaki. Încheier, uh, dezbaterea s-a încheiat, avem șase rezoluții. Votul va avea loc în curând. Am ajuns acum la vot. Avem șase propuneri de rezoluție privind situația din Bangladesh. Doamna Lohvilar, un punct de ordine. Faktischen Fehler korrigieren. Aș dori să corectez uh, uh, un lucru înainte de a vota rezoluția privind Bangladeshul. La sfârșitul aliniatului J, după alegerile din 2001 și 2005 am scris, dar în 2005 nu a avut loc uh, um, alegeri, așa că cer suprimarea uh, anului 2005. Are cineva observații? Uh, are cineva, protestează cineva împotriva acestui amendament oral? Uh, nu. Aliniatul 4. Cine-i pentru, împotriva țineri se adoptă. Aliniatul 5. Cine-i pentru, împotriva abțineri, se adoptă. După aliniatul 13, amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Doamnă Tain, aveți o problemă? Abani? Îmi pare rău. Tocmai am primit o nouă cartelă de vot, dar nu funcționează. Doresc să spun că votez uh, pentru Uh, și la votul final. Îmi pare rău, cartela mea nu, me, nu funcționează, pot să merg să iau alta, dar veți termina votul înainte să pot să mă întorc în hemiciclu. Deci vă rog să țineți cont de votul meu. Noch woanders, vielleicht haben Sie... Schimbați eventual uh, consola, doamnă Tain, poate funcționează. Votul este deschis în continuare. S-a închis votul acum. S-a închis votul. Putem închide votul, întreabă domnul președinte. să respinge acest amendament. Doamna Taina a votat pentru. Acum, uh, punctul J, forma modificată, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final acum,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 a șase propuneri de rezoluție privind situația minorităților, mai ales a ă, turcmenilor din Irak. Votăm acum rezoluția comună înaintată de cinci grupuri politici. Ă, deschidem votul la, la alinatul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Alinatul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. După alinatul 10 avem amendamentul 1 pentru, împotrivă. Verificare electronică. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se respinge. A doua parte 7 după alineatul 10 avem tot amendamentul 2 din partea verzilor pentru împotrivă. Cred că și aici trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se respinge. Considerentul B, două părți, partea întâi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul final pentru întregul text al propunerii de rezoluție, așa cum a fost modificat, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. adoptă cu o abținere. Și acum trecem la propunerea de rezoluție privind cazul lui Arafat Jaradat și situația prizonierilor palestinieni. Prima, prima propunere de rezoluție a PP-ului, un vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. respinsă pentru că avem uh, o egalitate. Deci, rezoluția comună a patru grupuri, alineatul 5, vot pe părți, partea întâi, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptată, partea a doua, pen, uh, pentru, împotrivă, trebuie să mă asigur, deci vot electronic. Votul s-a deschis, votul s-a închis. Adoptat. Alineatul 8. În trei părți. Partea 1. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat Partea a doua. Pentru, împotrivă, și la partea a doua, verificare electronică, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, aceeași majoritate, deci adoptat. să verificăm uh, electronic partea a treia al alineatului 8. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Uh, adoptat. Alineatul 10, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua, pentru, împotrivă, să verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. Alineatul 11, textul inițial, cine este pentru, împotrivă. Să verificăm și acest alineat. Textul inițial, alineatul 11, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat. Votul final pe textul modificat s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Treizeci și doi pentru, douăzeci și nouă împotrivă, adoptată. Ajungem la finalul uh, sesiunii. Procesul verbal va fi prezentat la următoarea sesiune. Dacă nu sunt obiecții, o să iau rezoluțiile adoptate la această